bineînțeles. Am încheiat dezbaterea această seară. Următoarea ședință va începe la 8 jumătate mâine dimineață. Vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc interpreților și interpreții vă mulțumesc. La revedere!